Acum că autorul primului raport uh, este alături de noi, putem începe. Punctul 15, care este primul punct de pe ordinea de zi din această după masă, este raportul Micolasic privind depunerea în aplicare a programelor politice de coeziune pentru perioada 2007-2013. Doresc să dau cuvântul domnului Micolasic pentru a-și prezenta raportul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc mult pentru introducere. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, mă bucur că sunt raportor pentru acest uh, raport uh, strategic uh, din 2010 privind punerea în aplicare a politicii de coeziune pe perioada 2007-2013. Este al treilea raport de acest tip, primul fiind adoptat um, în legislatura trecută publicarea comunicării Comisiei cu titlul, citez, Politica de coeziune, raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013, termina citatul, oferă date, rezultate ale punerii în aplicare a politicii de coeziune în perioada 2007-2013. De aceea, o primă analiză reală a procesului de punere în aplicare a, perioadelor, a programelor operaționale poate fi în sfârșit făcută. Eu personal cred că rapoartele strategice sunt surse importante de informații uh, pentru că se bazează pe recomandări sau stau la baza recomandărilor pentru ameliorări Um, din partea autorităților um, locale și regionale. Cred că recomandările din acest raport strategic uh, vor fi importante și pentru pregătirea viitoarelor cadre strategii de referință la nivel european și național. Trebuie să promovate bunele practici și greșelile din trecut trebuie evitate raportul Parlamentului European va analiza modul în care statele membre aleg prioritățile uh, pentru investițiile din uh, fondurile de coeziune. Uh, Se va da prioritate disparităților regionale. Dar adevărata valoare a politicii de coeziune trebuie măsurată prin rezultatele sale sau impactul său la nivel regional, național și european. Pe scurt, cuvintele cheie care trebuie să caracterizeze acest raport sunt următoarele. Analiză clar văzătoare. Cred că acest raport va fi o contribuție importantă la dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune în Uniunea Europeană. Brief introduction of the Acum o scurtă introducere a raportului. Raportul va fi elaborat mai ales pe baza a două documente. E vorba de comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul și Curtea de Conturi intitulată Politica de Coeziune, raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013 și, în al doilea rând, documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește această comunicare. În documentul de lucru pe care vom discuta astăzi, am explicat obiectivul acestui raport uh, privind punerea în aplicare și am sugerat principalele aspecte care ar trebui analizate în raport. Când am elaborat, când elaborăm raportul, vom uh, urma abordarea din uh, rapoartele precedente și voi, uh, vom încerca să vedem dacă legislația a fost aplicată de statele membre și să vedem în ce măsură statele membre au înțeles liniile directoare strategice de la nivel comunicar în momentul în care și-au uh, pus în aplicare cadrul uh, strategic de referință și programele operaționale la nivel național. Uh, third part, important. A treia parte, importanța raportului. Punerea în aplicare a strategiilor și programelor operaționale de statele membre pentru perioada 2007-2013 este, se află la mijloc și deja multe proiecte au fost alese. Cred că această analiză a nivelului actual de punere în aplicare a programelor cofinanțate din fondurile structurale pentru 2007-2013 este crucială din două motive. Primul motiv este faptul că permite crearea unei priviri de ansamblu asupra situației după aproximativ 18 luni de punere în aplicare, evaluând nivelul de punere în aplicare a strategiilor și progresul realizat înspre îndeplinirea obiectivelor și, în al doilea rând, e nevoie să se identifice uh, problemele apărute frecvent în proces și uh, domeniile în care e nevoie de schimbări și trebuie să se pună în evidență cele mai bune practici pentru a îmbunătăți eficiența altora. Criza financiară uh, și criza economică, precum și negocierile pentru viitoarea perioadă sunt motive suplimentare pentru care acest acord, uh, raport privind punerea în aplicare vine la uh, momentul potrivit și este foarte relevant. Doresc să subliniez și faptul că raportul va analiza uh, punerea în aplicare, dar va avea și o abordare orientată spre viitor. Raportul trebuie să fie un pas pozitiv înainte, de aceea recomandările pentru îmbunătățirea aplicării, pune în aplicare în perioada actuală de programare, precum și în politicile de după 2013, trebuie formulate și a patra parte a acestui document se numește ipoteză de lucru. Având în vedere aceste date, politica de coeziune arată că este relevantă pentru că contribuie la îmbunătățirea situației socioeconomice, dar, bineînțeles, este în mod inerent eterogenă la nivelul statelor și regiunilor. Totuși, după ce am studiat studiat datele din domeniu și consider că e nevoie de mai multe eforturi în anumite domenii, mai ales pentru a îmbunătăți performanța până la aplicare, pentru a evita uh, întârzierile, îmbunătățind disciplina financiară și consolidând sinergiile cu alte politici ale Uniunii Europene. Creând uh, sinergii și um, evitând dispersarea resurselor, monitorizând și evaluând bunele practici și așa mai departe. Metodologia de lucru. Metodologie, da, pentru metodologie, eu aș dori ca acest document să stea la baza unei dezbateri cu Comisia pentru Dezvoltare Regională, și poziția mea poate să fie considerată una inițială și toate aspectele relevante vor fi elaborate ulterior în proiectul de raport pe care cred că vi-l voi prezenta la în jur de 11 ianuarie. Am de gând uh, să acționez bilateral și multilateral, să cooperez cu colegii. Aș dori să subliniez faptul că aș dori ca cooperarea cu raportorii din umbră să fie excelentă, precum uh, și cu uh, raportorii pentru aviz la acest raport. Voi organiza foarte curând o ședință cu colegii raportori din umbră pentru a um, discuta cu dumneavoastră și pentru a vă incorpora ideile în acest proiect de raport. Invit pe toți membrii acestei comisii să-și prezinte opiniile, nu doar raportorii din umbră, ci toți membrii să-și prezinte opiniile și observațiile în discuție, pentru că raportul să fie îmbunătățit cu idei constructive. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Acum a cuvântul raportorului din umbră, doamna Elizabeth Schröter și Mihail Tremopoulos. Mulțumesc, în primul rând, raportorului pentru această prezentare și pentru modul pe care îl propune, pentru abordarea pe care o propune. Uh, în primul rând îi mulțumesc pentru că a luat legătura cu noi, ceea ce înseamnă că vom colabora la acest raport și vom avea o abordare structurală și de aceea salut această uh, deschidere constructivă. Cred că este foarte important ca în acest moment și la acest raport să lucrăm împreună, pentru că acest raport, din păcate, nu este doar ceea ce este, și anume o evaluare a planurilor strategice și modul în care acesta a fost pus în aplicare în diversele state membre, ci în același timp acesta este o dovadă, acest raport este o dovadă a faptului că politica structurală este o politică importantă în Uniunea Europeană și nu poate să fie pur și simplu dizolvată uh, sau uh, redusă, uh, transformată în, în acțiune emblematice din Europa 2020. Acest lucru îl recunosc în structura raportului Sigur că, pe de altă parte, fluxul banilor și utilizarea banilor trebuie să fie analizate. Împreună, pe baza proiectelor și progreselor făcute în statele membre, trebuie să dovedim că banii aceștia au fost bine folosiți, că uh, aceasta fiind o dovadă a um, utilității politicii de coeziune în Europa. Ceea ce înseamnă că trebuie să avem o abordare critică față de, uh, în această evaluare, și Trebuie de asemenea să subliniem importanța pe care acești bani o au pentru regiuni și să arătăm că regiunile au în continuare nevoie de acești bani. E foarte important să avem această abordare foarte atentă și critică. În ceea ce privește structura raportului, aș vrea să fac și eu niște observații. Da, într-adevăr, contextul economic de criză este important, dar eu nu l-aș uh, formula atât de explicit aici. Mai degrabă aș lăsa, aș folosi uh, raportul pentru a vorbi mai mult despre obiectivele acestea. Eu cred că criza ne arată, într-adevăr, cât de importante sunt aceste crize, dar dacă începem acum să mai vorbim despre criză, poate Comisia CRIS va spune, bun, asta e competența noastră, ce vă interesează pe voi? Noi vrem să arătăm cât de importantă este uh, politica regională. În al doilea rând, consider că ar trebui să ne gândim un pic la și să analizăm uh, uh, punerea în aplicare în statele membre și uh, fluxul banilor e unul dintre punctele critice, pentru că uh, am uh, înțeles că deja de mai, în mai multe cazuri banii au fost din nou transferați așa pe nesimțite de, la, de către politica regională către alte politici și uh, că au fost întârzieri foarte mari și uh, vina nu e doar a regiunilor, ci și multe state membre sunt de vină care nu și-au plătit uh, la timp uh, contribuțiile uh, și uh, eu am auzit, de exemplu, despre cazuri în care plățile au întârziat un an de zile, mai mult de un an, ceea ce duce la întârzieri foarte mari. Știți, uh, doamna președinte, că și dumneavoastră ați fost comisar și știți care este situația. Al treilea punct la care vreau să mă refer este faptul că elemente esențiale din regulament nu uh, sunt uh, atât de pregnante în raport, uh, cum ar fi, de exemplu, clauza de transversalitate cu privire la durabilitate, cu privire la integrarea aspectului de gen în toate celelalte politici și cu privire la parteneriate. Acestea sunt elemente importante și au dovedit eficacitatea în politica de coeziune vreme de ani de zile și care sunt unice în, uh, în forma lor și care sunt foarte apreciate în regiuni. De aceea, aș dori ca aceste elemente să apară în raport pentru că uh, elementele care și-au dovedit uh, care și-au dovedit valoarea în politica de coeziune trebuie să rămână în continuare. Cred că ar trebui să utilizăm niște exemple bune și uh, acesta să le folosim ca justificare pentru acele elemente, acele instrumente pe care dorim să le avem în continuare în politica de coeziune, pentru că au fost, pentru că au fost și sunt foarte bune. Mulțumesc, domnul Tremopoulos. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau Mulțumesc, președinte. Vreau să îl felicit pe domnul raportor pentru prezentarea dumnealui și analiza pe care a făcut-o, dar vreau să adrau câteva lucruri. Eu am senzația că nu intrăm prea mult în detaliu și că, de fapt, până acum documentul de lucru nu este foarte diferit de propunerea comisiei. Am rămas prea mult la un nivel de observații de ordin general. Deci, Cred că comisia noastră trebuie să aibă un simț critic față de propunerea comisiei. Pentru că de aceea ne-au trimis cetățenii aici. Acest raport este cel de-al treilea dintr-o serie întreagă după raportul domnului Van Nisterui. Și aici vorbim despre un punct strategic care a fost introdus în ultima fază programatică, deci în ultimele perspective financiare și bineînțeles că toate aceste elemente sunt deosebit de importante. Dar, din punctul meu de vedere, cele mai importante puncte sunt următoarele. În primul rând, sursele de finanțare pentru toate programele ecologice. Nu numai politica de protecție a mediului în general este importantă, dar ar trebui să avem fonduri pentru investiții ecologice. Și în plus, trebuie să ne gândim cum putem să introducem aspectul de mediu în toate uh, investițiile de mare anvergură. Pentru că gând, uitați-vă și dumneavoastră ce s-a întâmplat în urma catastrofei din Ungaria, care acum afectează și România. Apoi, transparența. Aici, Comisia a acceptat raportul meu asupra transparenței, care a fost votat uh, în luna iunie cu o majoritate destul de mare a Parlamentului European. Și liniile directoare pentru a avea o mai multă transparență nu sunt încă satisfăcătoare. De aceea, noi trebuie să facem expresis verbis referire la nevoia de o mai mare transparență și în plus trebuie să cerem ca diferitele informații disponibile să fie compatibile între ele. Un alt aspect important pentru mine este principiul comparației. Este foarte bine, este chiar fundamental să culegem date, informații, și nu numai din partea autorităților oficiale la nivel local sau național, dar în plus trebuie să putem să obținem informații și de la uh, ONG-uri, alte grupuri de interes uh, economic, uh, uh, a reprezentanților locali care au și ei ceva de spus, dar de multe ori aceste uh, surse de informații sunt excluse din discuțiile oficiale și atunci avem informații fragmentare care nu sunt bine structurate. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul Boștinaru! Thank you very much indeed. I will uh, now... Mulțumesc! Acum aș vrea să vorbesc în numele doamnei Kadenbach, care nu a putut să vină astăzi la întâlnirea noastră. Deci am să transmit mesajul dumneiei uh, domnului raportor. Doamna Kadenbach a apreciat faptul că comisia a făcut această comunicare în ce privește punerea în aplicare a programelor politice de coeziune. 75% din tot uh, acest uh, buget va fi 37,5% mă scuzați, a fost, uh, va fi cheltuit din bugetul european pentru perioada 2007-2013. Sunt mulți bani din, uh, care provin din banii publici, din contribuțiile cetățenilor europeni și de aceea este foarte important să vedem cum ei sunt cheltuiți. Doamna Kadenbach este de acord cu uh, ce spune domnul că în documentul de lucru și anume că trebuie să identificăm lacunele și domeniile în care este nevoie de reforme. În plus, trebuie să subliniem care sunt cele mai bune practici și să le facem cunoscute și în alte state membre. Trebuie mai ales trebuie să ne folosim experiența pentru redactarea viitoarelor perspective financiare. Însă, trebuie să ne gândim că perioada de analizare uh, a fost de numai 18 luni și în momentul acela regiunile erau încă afectate puternic de criză. Poate că dacă am prelungit această perioadă de um, analiză, am avea date mult mai interesante de analizat și de luat în considerare. Apoi, trebuie uh, luate măsuri pentru ca statele membre să fie mai bine sprijinite pentru a se ajunge la reducerea disparităților dintre ele. Apoi, în ce privește capitolul 6, doamna Cadenbach cere să existe mai multe sinergii între Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională. Că tot veni vorba de regiuni, ea a aflat că regiunile au multe dificultăți la începutul fiecarei uh, perioade de programare și am mai aflat că uh, regulile în vigoare au fost de multe ori simplificate, ceea ce este o veste bună. Dar chiar și așa trebuie să ne gândim cum putem să uh, facilităm și mai mult munca regiunilor pentru viitoarea perioadă de programare. Ea a văzut că regiunile au putut să folosească fondurile din pachetul de redresare uh, într-o perioadă de timp rezonabil de scurtă. Aceste tendințe ar trebui continuate și pe viitor. Este de acord cu raportorul în sensul că e nevoie de mai multe eforturi în anumite domenii, mai ales pentru a întări performanțele punere în aplicare, a um, evita întârzierile excesive, a mări sinergiile, uh, disciplina financiară și așa mai departe. Doamna Kadenbach Speră că în acest raport nu se vor arăta cu degetul uh, uh principalii vinovați sau codași, dar că se vor identifica uh, exemple de bune practici și greșeli care nu mai trebuie repetate. Doamna Kadenbach este de acord cu structura propusă de domnul uh, Micolașic și acum așteaptă să vadă cum va arăta raportul. În concluzie, doamna Kadenbach m-a rugat să subliniez faptul că așteaptă cu nerăbdare să lucreze în strânsă cooperare cu domnul Nicolae și cu celălalt raportor din umbră și vă mulțumesc în numele dumneai ei. Mulțumim acum domnul Ian Olbricht. Specifica politicii spójności europejskiej polega na tym, że... Mulțumesc. Specificitatea politicii europene de coeziune constă în uh, faptul că nu trebuie să uităm lecțiile din perioada de programare trecută. Atunci când programăm următoarea perioadă. Ceea ce înseamnă că trebuie să facem un rezumat al succeselor și insucceselor în punerea în aplicare și e nevoie să întocmim un raport foarte detaliat în ceea ce privește aceste succese și insuccese. Acum este momentul oportun să ne gândim în ce mod vom aborda perioada 2007-2013. După cum raportorul uh, a spus foarte clar, uh, nu există încă informații, date clare care să ne arate cum s-au folosit fondurile. Dar aici nu este vorba doar despre fonduri, este vorba și despre realizare, despre execuție, despre punerea în aplicare. Și îmi place foarte mult abordarea pe care o propune raportorul. Este una foarte cuprinzătoare, care pornește de la perioada 2007-2013 și analizează modul în care politica pregătită, politica adoptată a fost pusă în aplicare. Așadar, acest raport, dacă va fi bine întocmit, ar trebui să ne dea un răspuns la următoarea întrebare. Cum funcționează sistemul de punere în aplicare? Unde există dificultăți? Pentru că adevărul este că există o legătură și între elementele strategice din programe. Și perioada de programare a fost cea în care s-a modificat regulamentul, iar modificarea regulamentului are acum consecința suprapunerii în aplicare. Cu alte cuvinte, nu e vorba despre utilizarea fondurilor, de modul în care au fost utilizate acum. Nu trebuie să analizăm noi, să evaluăm proiecte concrete. Acum este momentul oportun pentru a arăta că sistemul de punere în aplicare pentru perioada 2007-2013 poate fi, dacă acest sistem poate fi utilizat și în perioada următoare de programare sau dacă ar trebui să facem modificări pentru că există deja anumite puncte slabe ale sistemului. Îmi place, după cum am spus, abordarea, abordarea raportorului este una foarte bună și acest raport va fi cu siguranță foarte interesant și pe baza lui vom putea să uh, discutăm următoarea perioadă de programare. Thank you very much, Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc, Lambert van Nistelrooy. In dezelfde richting eh, uitstekend. Mulțumesc. Și eu sunt, într-adevăr, sunt de acord cu ceea ce s-a spus. E un raport excelent și poate că am putea să intrăm puțin în detaliu în privința mai multor factori care sunt relevanți în dezbaterea noastră pentru viitor. Trebuie să analizăm punerea în aplicare, după cum a spus și domnul Olbricht. Dar, în același timp, trebuie să dovedim că politicile orizontale, chiar dacă se pune accentul pe elemente care stimulează economia, să cresc eficiența energetică sau orice ar fi, orice activități au loc în regiuni, toate aceste activități pot fi organizate orizontal și acesta este factorul esențial, pentru că acum intrăm într-o fază în care se va uh, desfășura un nou stil de politică regională care va fi integrată în uh, setul de instrumente din strategia Europa 2020. Doamna Kadenbach, prin reprezentantul dânsei aici, a subliniat nevoia de sinergie iar dacă ținem minte aceste legături orizontale, așa cum am făcut, am subliniat și eu în raportul meu, cred că mergem într-o direcție foarte bună. Și putem să transmitem acest mesaj universităților, sectorului de afaceri și așa mai departe. Să ne asigurăm că părțile interesate sunt uh, implicate în acest proces, că sunt alături de noi. Trebuie să identificăm unde sunt blocajele, care sunt domeniile în care trebuie făcute îmbunătățiri, trebuie să colectăm uh, informații uh, și să vedem ce soluții putem să găsim. Așadar, în concluzie, acest raport este unul foarte interesant. Uh, și cred eu că arată că instrumentele pe care le-am ales noi pentru alocarea fondurilor, și anume accentul pe economie bazată pe cunoaștere și așa mai departe, cred că vedem aici, în acest raport, o identificare a unor puncte cheie prioritățile care au fost fixate de raportor. Cred că acest raport ne oferă o bază bună pentru evaluarea acestor domenii de politică și sunt încă unii care cred că politica regională se leagă doar de obiectivul 2. Această mentalitate nu mai este de actualitate în era globalizării. Acest raport însă arată că cele trei obiective social, economic și regional, uh, acestea pot să-și dovedească utilitatea în politica de coeziune. Deci e un raport foarte important. Președinta, văd că nu mai e, e nimeni care dorește să ia cuvântul. Înainte să-i dau cuvântul domnului Micolașici pentru a comenta, uh, Aș dori să menționez și eu ceva. Probabil știți că lunea trecută Comisia Europeană a adoptat un document de lucru privind contribuția politicii, răspunsul politicii la criza economică, care document ar putea să vă ajute să elaborați acest punct din raport atunci când vă referiți la criză. Deci un material foarte recent pe care ați putea să-l luați în considerare când pregătiți. Ar putea să vă fie util în evaluare. Vreau să vă rog să faceți comentariile de rigoare. Mulțumesc. And I will certainly take into account uh, what you have just mentioned because this Mulțumesc, doamnă președintă. Voi ține cont de observațiile colegilor este interesant uh, să analizăm modul în care criza um, a, ne-a afectat și este de datoria mea ca în acest raport să vorbesc și despre raportarea strategică în legătură cu viitorul politicii de coeziune. Și aceasta poate să fie o contribuție suplimentară la această temă și nu pot decât uh, să spun că voi face eforturi pentru a contribui uh, cu această raportare strategică la viitorul uh, dezbaterii și al politicii de coeziune în general. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această dezbatere. Doamnă Schröter, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru tot. A fost foarte interesant, am notat uh, tot ceea ce ați spus uh, și uh, doresc să lucrez în mod constructiv cu dumneavoastră și colegi din grupul dumneavoastră. Domnule Tremopoulos, bineînțeles, voi ține cont de ceea ce ați spus. Voi încerca să țin cont de ceea ce ați făcut deja dumneavoastră în acest domeniu și să incorporăm cumva mai bine anumite puncte pe care le-ați menționat. Sunt un partener uh, ideal de discuție pentru dumneavoastră, pentru că și eu fac, de, fac parte și din Comisia Envi, deci uh, o să am o anumită sensibilitate față de tot ceea ce privește uh, tehnologiile ecologice și sper că sau în text sau în, prin amendamente putem să introducem aceste idei. Domnul Boștinaru și doamna Kadenbach, pe care o cunosc bine, mă bucur că ați apreciat modul în care am conceput eu lucrurile, um, dacă pot spune așa. Și ideea de a studia sinergiile între Fondul Social European și fondurile regionale. Într-adevăr, e nevoie de o astfel de analiză. Trebuie să vedem lucrurile din această perspectivă. Doresc să mulțumesc și colegului Olbricht, care a spus un lucru important și cred că am avut dreptate că nu avea rost să dau cifre și procente acum aici, câte țări, câte proiecte și așa mai departe. Dar voi ține cont și de anumite, voi introduce în raport și anumite um, informații mai concrete, dar ne aflăm la jumătatea perioadei, așa cum a spus și domnul Olbricht, și încă nu avem suficiente elemente la dispoziție pentru a trage concluzii definitive. Bineînțeles, următoarele rapoarte peste un an și peste doi ani eh, vor avea mult mai multe elemente pentru a face evaluări mai concrete. Lambert Van Nistelrooy, da, știți că și în rapoartele mele precedente m-am referit la inovare, la regiuni și la cercetare în aceste regiuni și, și eu cred că este important, așa ca și dumneavoastră, să menționăm uh, regiunile, întreprinderile și uh, universitățile care trebuie să-și aducă contribuția la această dezbatere. Vă mulțumesc, dragi colegi, deci uh, sper să lucrăm foarte bine și în continuare. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să prezint pe scurt uh, calendarul, care cred că este un realist. Deci acesta a fost un prim schimb de opinii. Voi încerca să vă prezint, să dau proiectul de raport la traducere între 7 și 11 ianuarie. Pentru mine 11 ianuarie este termenul limită pentru proiectul de raport vi-l, vor prezent, vi voi, prezent, vi voi trimite la traducere și pe 26-27 ianuarie putem discuta proiectul de raport și termenul pentru amendamente trebuie să fie confirmat ulterior, dar amendamentele traduse ar trebui să fie disponibile în februarie 2011 Vom avea un schimb de opinii în legătură cu acestea și adoptarea raportului în Comisia Regii pe 28 februarie 2011, sper. Sper că este un calendar realist și sper că apoi raportul va putea fi adoptat în plenară. Iată ce vă propun. Este un calendar rapid, dar nu prea rapid pentru a avea timp să realizăm un raport de calitate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Am notat propunerea dumneavoastră de calendar. Oricum, următoarea dezbatere care va avea loc în uh, ianuarie, probabil, uh, va fi uh, pe baza proiectului de raport. Deci încheiem punctul 15 acum și trecem la punctul 16. Raportul Boștinaru, proiect de aviz privind strategia UE pentru Marea Neagră. Raport de inițiativă pregătit de AFET. Aș dori să încep prin a vă da cuvântul. Colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Voi începe prin a spune că zona Mării Negre este una dintre cele mai complexe de la periferia Uniunii Europene și, în același timp, face parte din Uniunea Europeană după aderarea celor două țări, România și Bulgaria, în 2007. Dar această regiune este încă foarte complexă și uh, să nu uităm că în zonă avem două state membre ale Uniunii Europene, două state care și-au exprimat formal voința de a, de a uh, Um, adera la Uniunea Europeană sau de a avea relații privilegiate cu Uniunea Europeană, Ucraina și Moldova. Avem o țară în curs de aderare, Turcia, și încă un jucător major pe uh, scena regională și mondială, Rusia. Deci, iată care este complexitatea situației și apoi trebuie să ne întrebăm Uniunea Europeană se exprimă suficient în această regiune? Are suficientă relevanță în evenimentele din această zonă? Poate Uniunea Europeană singură să își facă, să facă ce este de făcut în această zonă? Probabil nu. Uniunea Europeană trebuie să aibă relații de parteneriat nu doar cu țările din regiune, ci și într-un context mai larg. Voi uh, începe prin a spune că Zona Mării Negre este una foarte importantă, o zonă în care, după aderarea celor două țări, continuă să se dezvolte anumite procese. Este o regiune care are un rol foarte important pentru Uniunea Europeană și pentru uh, poziția globală a Uniunii Europene din punct de vedere al, al transportului, energiei, mediului, poluării, biodiversității dar să nu uităm și aspectele legate de securitate și stabilitate, care sunt foarte importante pentru Comisia AFET, Comisia competentă pe fond. Uniunea Europeană cu siguranță trebuie să-și consolideze rolul în regiune în parteneriat. Tocmai din acest motiv eu dau Um, importanță deosebită unei strategii europene pentru Marea Neagră. Este evident că dezvoltarea zonei Mării Negre nu este importantă doar pentru aceste țările care uh, au deschidere la Marea Neagră, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Uniunea Europeană a încercat deja să arate importanța pe care o dă reziune cu sinergia Mării Negre. Dar, haideți uh, să spunem lucrurilor pe nume. După cum am spus, în Bulgaria nu putem avea sinergie fără energie. Avem nevoie de energie pentru a ne hrăni motoarele, pentru a ne alimenta motoarele. Primul ingredient pentru a fi eficienți este, după părerea mea, implicarea tuturor țărilor din zona Mării Negre, fără a face distinție între statutul lor de membre sau non-membre ale Uniunii Europene. Am încercat să am un schimb de opinii cu ceilalți uh, actori majori din regiune, Rusia și Turcia. Din păcate, încercarea mea de a convinge misiunea Rusiei să avem un schimb de opinii nu a fost încurunată de succes. Cealaltă uh, întâlnire a fost una de succes deosebit cu șeful misiunii Turciei la Bruxelles și trebuie să vă mărturisesc că punctul nostru de vedere a fost sau identic sau punctele noastre de vedere erau sau similare sau identice în, din multe puncte de vedere. Un lucru foarte încurajator. Toate eforturile din regiune trebuie să fie coordonate ceea ce înseamnă că toți actorii trebuie să identifice provocările comune și resursele disponibile și apoi să acționeze în mod coordonat sau armonizat. Cred că anumite organizații care pot să ajute la primirea acestor obiective um, există deja. Voi menționa câteva dintre acestea, mai ales procesul economic de la Marea Neagră, Uh, organizația sa parlamentară și organizația pentru Marea Neagră și, după cum am spus, sinergia Mării Negre. Toate acestea Știi, uh, sunt de acord că strategia pentru Marea Neagră trebuie să folosească abordare integrată și uh, principiile uh, politicii de coeziune, pentru că raportul, proiectul meu de aviz exprimă viziunea noastră din punct de vedere al politicii regionale pentru dezvoltarea în zona Mării Negre și nu idei generale care sunt de competența um, Comisiei pentru Afaceri uh, Externe și Securitate. Când vorbesc despre infrastructură, transporturi și infrastructura în domeniul energiei, care devine din ce în ce mai relevantă um, pe zi ce trece, mă refer tocmai la aceste aspecte. Este absolut necesar ca toate proiectele să fie cel puțin negociate între țările respective din zona Mării Negre, pentru că trebuie să ne asigurăm că transporturile și energia se vor dezvolta în mod durabil. Și pe această temă, în aviz, mă concentrez mai ales pe proiectele TNT, dar și pe proiectele pentru dezvoltarea porturilor, un alt tip de resurse foarte importante din regiune. În ceea ce privește energia, subliniez în avizul meu faptul că nu este doar suficient să se um, negocieze proiectele între diferiți actori, ci să, facem, să se facă aceste proiecte mai întâi evaluând beneficiile lor, evaluând implicațiile și costurile legate de mediu ale acestor proiecte Dorim uh, ca această regiune să progreseze, să se dezvolte, dar această dezvoltare trebuie să fie durabilă și uh, să, pe cât posibil să nu facă rău mediului. Ceea ce s-a întâmplat în Golful Mexicului a arătat că atunci când se creează infrastructuri în domeniul energiei, trebuie să dea atenție deosebită posibilor consecințe ale accidentelor, um, acestor dezastre de acest tip. Și având în vedere importanța Mării Negre din punct de vedere energetic, să nu uităm South Stream și multe alte magistrale care sunt în construcție sau în discuție vor trece pe acolo, Trebuie să evaluăm impactul uh, proiectelor de anvergură pentru această regiune, mm, uh, care este una dintre mările cele mai poluate uh, de la periferia Uniunii Europene. Doresc să subliniez de asemenea importanța găsirii unui acord în legătură cu modul în care trebuie să reacționăm la aceste evenimente înainte ca ele să se întâmple. Să nu uităm că în 2011 se va începe lucrul la South Stream și companii europene mari vor fi implicate, dar nu avem o strategie europeană pentru um, a aborda aceste proiecte. Să nu se întâmple ca și zona Mării Negre să ne spună este un proiect strict comercial și trebuie să fie evaluat strict din punct de vedere comercial și nu, din punct, nu și nu din punctul de vedere al politicii europene de energie și de mediu. Dar problema mediului nu este una legată doar de proiectele în domeniul energiei. Marea Neagră este deja foarte poluată și aceasta este o altă problemă pe care o menționez în avizul meu. Aceasta este o problemă care uh, îi privește pe toți cei care au țărm la Marea Neagră și e nevoie de o soluție um, care să fie sprijinită de toți pentru a apăra mediul. Problemele trebuie rezolvate pe baza standardelor europene. Acesta trebuie să fie probabil principalul nostru mesaj când Uniunea Europeană discută cu Rusia, Ucraina, Moldova sau Turcia. Și aceasta va fi prima mea observație. Până acum am încheiat în general acorduri bilaterale în zona Mării Negre. Pot să-mi închipui că e mai ușor uh, și mai eficient uh, să se facă contracte bilaterale în domeniul energiei între companii mari cu interese economice majore, dar unde e Uniunea Europeană? Dacă dorim o strategie europeană pentru Marea Neagră, avem nevoie de soluții europene la problemele legate de această strategie. Vă mulțumesc anticipat pentru contribuții. Aștept cu interes toate contribuțiile colegilor și sunt convins că putem să insistăm pentru o abordare mai coerentă și mai integrată pentru Marea Neagră, care este vitală pentru Uniunea Europeană dacă aceasta dorește să fie uh, un actor important pe scena mondială. Vă mulțumesc foarte mult! Președinta, vă mulțumim foarte mult, mai ales pentru faptul că sunteți atât de implicat pe plan personal. Domnul Covacec, vă mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc, domnule Boștinaru, pentru acest proiect de aviz în ce privește strategia în zona Mării Negre. Această strategie ar trebui să fie punctul de plecare pentru o strategie de dezvoltare sustenabilă în zona Mării Negre și aici trebuie să fie inclusă și Marea Azov. Așa cum a spus domnul Boștinaru, trebuie să subliniem importanța tuturor țărilor care sunt riverane ale Mării Negre și trebuie să cooperăm cu toate forurile și organizațiile deja existente. Însă ar fi păcat să ne suprapunem activitățile tocmai cu acestor organizații deja existente, pentru că altfel riscăm să ducem lipsă de fonduri sau de capacitate administrativă sau să nu ne organizăm foarte bine și până la urmă să nu avem aceste sinergii pe care ne le dorim atât de mult și din potrivă să avem mai puține eforturi, mai puține proiecte. Uniunea Europeană însă își dorește să devină lider în regiune. Aș vrea acum să fac câteva sugestii eu cred că ar trebui să existe coordonare în ce privește operațiunile de salvare în mare, precum și uh, cercetarea um, domeniului, în domeniul maritim. Apoi, ar uh, trebui să ne gândim la uh, tot ceea ce se poate face la numai câteva mile de țări. Există deja mai multe nave în regiune care servesc pentru um, scopuri de cercetare. Un alt punct pe care vreau să spun, asta din punctul de vedere al dezvoltării regionale, este protecția uh, uh, biodiversității uh, și a, în general a mării din, împotriva activităților omului și patrimoniul cultural de asemenea ar trebui protejat și poate că ar trebui să se spună mai multe, să, să se facă o mai bună comunicare despre acest patrimoniu care nu este foarte bine cunoscut. Deci cred că trebuie să promovăm turismul și schimburile culturale în regiunea Mării Negre. Din punct de vedere al protecției mediului, cred că trebuie să ne mărim eforturile pentru a împărtăși uh, răspunderile și pentru a avea programe comune de uh, curățare a siturilor deja poluate. Uniunea Europeană ar trebui să fie mult mai prezență în această regiune și dacă își uh, mărește prezența în regiune prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă și dacă folosește mai bine instrumentele uh, financiare deja existente. Nu vreau să mă implic prea mult în uh, discuțiile care țin de competența AFET, dar nu putem să vorbim despre regiunea Mării Negre fără să nu vorbim și despre riscurile pe care le uh, pun um, conflictele înghețate din regiune, ca de exemplu um, din Nagorno-Karabakh între Armenia și Azerbaijan sau din Moldova. Știți bine că Dunărea se varsă în Marea Neagră și atunci când vom discuta despre strategia Dunării, trebuie să existe sinergii și cu strategia Mării Negre, mai ales în ce privește protecția mediului sau uh, uh, turismul. Vă mulțumesc foarte mult pentru avizul dumneavoastră și eu fiind de asemenea uh, mediu la uh, membru, mă scuzați, la AFET, am să urmăresc îndeaproape discuțiile despre strategia Mării Negre pentru că vin dintr-o țară, așa ca și dumneavoastră, care, uh, la Marea Neagră le este foarte dragă. Vă mulțumesc acum, domnul Tremopulos. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și domnului Boștinaru pentru faptul că um, a redactat acest aviz. Eu cred că dumnealui a, a evocat deja mai multe aspecte deosebit de importante, dar acum aș vrea să evoc și altele. În document se vorbește despre faptul că Marea Neagră este foarte poluată și, de exemplu, uh, acest lucru se întâmplă din cauza Dunării sau din cauza activităților de extracție petrolieră sau a traficului navelor care transportă petrol în regiune. Apoi, să nu uităm că există și fabrici nucleare, precum Cernavodă în România și Kozlodoi în Bulgaria, care va fi înlocuită de Belenergia, dar uh, atât uh, la Cernavodă cât și în Bulgaria se folosesc apele Dunăre, deci uh, există un risc ca ele să fie într-o zi uh, iradiate. Și știm că și alte fluvii uh, duc la uh, poluarea agravată a Mării Negre, de exemplu, fluviile unde există multe hidrocentrale. De aceea cred că ar trebui să ne schimbăm radical pozițiile, pentru că uitați-vă câte uh, deșeuri ajung în Marea uh, Neagră și apoi, prin strâmtoarea Bosforului, ajung până în Marea Egee. Există uh, un nivel de radioenergie de șapte ori mai ridicat în Marea Ioniană decât în Marea Egee, pur și simplu pentru că uh, în Marea Ionică, mă scuzați, față de Marea Egee. Și cum se explică acest lucru? Pur și simplu că în apropierea acestei mări există activitate uh, nucleară. Se va întâmpla la fel cu Marea Neagră. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți și pentru că poluarea nu cunoaște frontiere, trebuie să existe o adevărată cooperare transfrontalieră ca să avem o gestionare cât mai uh, complexă și mai exhaustivă a problemei. Cum s-a spus, avem problema Uh, um, navelor cargo care își curăță cisternele uh, în largul mării și varsă toate deșeurile în apa mării. Și, de asemenea, pot să existe consecințe foarte grave în cazul unor accidente. Marea Neagră nu este suficient de uh, bine controlată și, în plus, este o mare închisă, nu există suficienți curenți marini în Marea Neagră. Deci s-a spus clar că este o mare uh, poluată, o mare care ar trebui curățată și avem nevoie de uh, o cooperare chiar și cu țări precum Ucraina și Rusia, care evident nu pot să fie obligate să respecte aceleași norme în ce privește lupta împotriva poluării precum statele europene, dar totuși ar trebui să încercăm să facem eforturi și noi, de partea europeană, ar trebui să avem o politică de prevenire, nu numai de reparare a uh, uh, stricăciunilor făcute în urma acestor catastrofe naturale. Și apoi, să nu uităm și uh, uh riscul potențial pe care îl au viitoarele gazoducte sau oleoductele care sunt deja prezente în regiune. S-a vorbit mult și despre uh, finanțările uh, IMM-urilor prin uh, intermediul legii pentru întreprinderile mici. Trebuie să fim foarte atenți căror IMM-uri destinăm aceste investiții. În sfârșit, aș vrea să reamintesc o altă exigență și anume că ar trebui să existe o mai bună cooperare între orașe, uh, porturi, Uh, deci să existe o legătură mai bună între București și Constanța sau între Sofia și Varna și de asemenea o mai bună uh, uh legătură nu numai uh, uh, uh, rutieră, dar și feroviară. Apoi, coridoarele de transport ar trebui și ele mai bine finanțate, mai ales cele care ajung până în Ucraina și Rusia și uh, uh, porturile din regiune ar trebui să poată să funcționeze mai bine împreună și să există uh, uh multe alte lucruri care pot fi făcute pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunei. Mulțumim. Acum are cuvântul uh, domnul Stoianov. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă știți ce este de fapt uh, centrala nucleară de la Coslodui, aș dori să vă invit în Bulgaria. Haideți să mergem împreună la Coslodui și să vedeți cum funcționează. Pentru că ați spus că dacă uh, există o centrală nucleară, este evident că aceasta poluează cred că este responsabil să se spună așa ceva, pentru că puteți cauza panică, pute, se poate da impresia greșită. De aceea, vă propun să dați dovadă de mai multă responsabilitate și sunt gata să vă organizez uh, o deplasare la uh, Coslodui ca să vedeți că niciun deșeu nuclear nu ajunge în Dunăre și de acolo în mare. Acum, aș dori să spun uh, ceva domnului Boștinaru. Nu știu dacă știți, dar în această săptămână a avut loc întâlnirea unei comisii parlamentare comune de Parlamentul European și Turcia și um, această întâlnire s-a înclunat uh, Uh, cu un eșec pentru că uh, ministrul turc a tot spus uh, sudul Ciprului și nordul Ciprului și știți care este poziția noastră în legătură cu acest aspect, de aceea deputații noștri au, au boicotat această întâlnire. Deci nu știu despre ce ați discutat cu turcii, dar dacă îmi permiteți, cred că trebuie să spunem, trebuie să ne temem de turci chiar dacă vin cu cadouri. Aș vrea să reacționez acum, imediat. Aș dori să spun colegului că la regii discutăm despre politica regională dintr-un punct de vedere regional, din perspectiva noastră. Și aici nu e vorba despre disputa dintre nord, eh, nordul și sudul Ciprului. Îmi pare rău. Doresc să mulțumesc încă o dată Dagmarei, care m-a ajutat mult la acest raport. Ar fi mai bine să evităm confuziile care se bazează pe lipsă de informații sau lipsă de înțelegere. Noi suntem aici la Comisia Regii și uh, nu suntem uh, nici în Turcia, nici în Grecia. Dragi colegi, domnul Stoianu, este doar uh, o avertizare. Președinte, dragi colegi, nu intrăm acum în această discuție, trebuie să ne concentrăm pe subiectul nostru de astăzi și trebuie să hotărâm data pentru depunerea amendamentelor. Aș propune să Ehm, ca termenul să fie 9 noiembrie, ora 18, ca și pentru rapoartele precedente. Astfel am putea vota pe 30 noiembrie, la ședința noastră din 30 noiembrie, pentru că se pare că la AFET raportul va fi votat la începutul lunii decembrie. Deci, dacă dorim să venim la timp cu avizul nostru, ehm, vă propun tuturor să colaborați cu Victor Boștinaru pentru a putea respecta termenul limită pentru amendamente 9 noiembrie, ora 18. Doriți să mai spuneți ceva? Problems. Yeah. Uh, uh, trying to... Am să încerc să vorbesc despre niște probleme serioase. Nu vreau să mai comentez uh, intervențiile. Vreau să mulțumesc colegului meu, domnului Covace. Sunt într totul de acord cu toate cele spuse de dumneavoastră și am exact aceeași părere ca și dumneavoastră. Constrângerile raportului au fost cele care au făcut ca acest raport să nu fie mai, uh, de mai mare amploare, dar cu ajutorul dumneavoastră vom uh, pune în lumină și aceste operațiuni de salvare pe mare, de supraveghere maritimă și așa mai departe. În ceea ce privește relația dintre strategia Dunării și strategia pentru Marea Neagră, acesta este un exercițiu necesar de gândire strategică cu privire la rolul Uniunii Europene, așa cum o fac și alți actori globali, pentru că dacă nu, vom rămâne un actor regional, nu mai mult, nici mai puțin. Și pentru domnul Tremopulos, am aceeași părere. Este o mare foarte poluată, compoziția straturilor de apă este foarte diferită. Uh, sub 180 de metri adâncime, concentrarea componentelor foarte toxice este aproape uh, face viața aproape imposibilă pentru organismele marine, ceea ce înseamnă că e imposibil să intervenim în caz de catastrofe în Marea Neagră. În ceea ce privește dimensiunea de mediu Vrea, vreau să vă spun că există deja o convenție semnată la București cu privire la mediu, este parte din cooperarea regională. Problema nu este să avem o, uh, o hârtie, ci e importantă punerea în aplicare a acestei convenții. Și dacă îmi cereți părerea, eu aș fi în favoarea lansării sub patronajul Uniunii Europene a unui proiect de cooperare regională pe teme de mediu, astfel încât cu acest instrument regional să abordăm toate problemele legate de mediu. Și de ce nu? Să ne să intrăm în dialog cu Rusia și cu alți actori pentru ca ei nu numai să semneze, ci și să ratifice Convenția ESPO înainte de a adera și să utilizăm relațiile de parteneriat pe care le avem cu țările respective. De fiecare dată când s-a spus că Rusia va semna ESPO, știu povestea Mării Negre. Rusia a semnat documentul, dar nici până astăzi nu l-a ratificat. Și de ce să nu promovăm prin Uniunea Europeană acest proiect major? Și în ultimul rând vreau să vă spun că Probabil că va fi necesar să avem uh, standarde regionale comune, pentru că în, cuvânt vom avea, în curând vom avea proiectul uh, South Stream, gazoductul uh, South Stream și poate și altele. Și atunci, cred că e foarte important să avem evaluări de impact ecologice în această regiune, pentru că e vorba de țări mici care au nu sunt în măsură să lupte, să țină piept uh, marilor actori, marilor jucători implicați în South Stream ca Gazprom sau E.ON sau Gaz de France sau orice astfel de mare companie. E foarte frumos să vorbești ca diplomat și să spui o soluție regională, dar din câte știu eu, există un prim-ministru important al Uniunii, din Uniunea Europeană, care este în relații foarte strânse cu un ministru din afara Uniunii Europene și amândoi doresc să lanseze uh, proiectul South Stream uh, făcând o evaluare de impact așa, după cum se gândesc dânsii, ceea ce e foarte important, totuși, e un proiect foarte important pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc domnului Tremopulos și am să iau în considerare toate amendamentele. Mulțumesc, trecem acum la ultimul raport, avizul lui Lambert van Nistelrooy, la decizia Parlamentului European și Consiliului privind Anul European al Îmbătrânirii Active. Un document care este, face obiectul unui raport în Comisia pentru Ocupare. Noi avem un aviz. Nu um, trebuie să ne grăbim foarte tare pentru că raportul va fi discutat în februarie, dar astăzi vom avea primul schimb de opinii. La Ber îți dau cuvântul. Ehm, Vă mulțumesc. Subiectul nu, este, nu are aceeași încărcătură politică ca cel precedent, însă impactul asupra noastră, a tuturor, este poate la fel de important. Cunoașteți evoluțiile demografice din Europa? Avem o populație tânără care va fi mult mai puțin numeroasă decât populația care va avea peste 50, 60 sau peste 80 de ani în următoarele decenii. Raportul dintre populația activă și cea ieșită la pensie se va modifica radical. Acum vedem cum foarte mult uh, scad procentele populației active. S-a trecut de la 14 la 7% și s-ar putea ca în curând să ajungem la 5% din populația mondială și ne putem întreba ce se întâmplă. Tocmai de aceea ne-am gândit să declarăm anul 2012 ca fiind anul îmbătrânirii active. Așa cum uh, se înțelege și din titlu, credem că este nevoie să se ia niște inițiative pentru a ține cont de uh, uh, această realitate a societăților noastre. Avem mai puțin tineri și mai, o populație mai numeroasă uh, de vârsta a treia. Această propunere este una cu caracter legislativ, Comisia competentă în fond este Comisia de Ocupare și avem ocazia să prezentăm un uh, aviz și să trimitem ideile noastre. Iată care sunt ideile mele. Așa cum spunea și raportorul precedent, trebuie să ne concentrăm asupra um, aspectelor regionale, deci să ne gândim la ceea ce se poate face în orașe, în regiuni, pentru a ajuta acest segment al populației. Cum putem crea locuri de muncă pentru ei, cum le putem facilita accesul la locuințe, la îngrijiri de sănătate, cum le putem prelungi viața activă. Deci, vom avea acest an, un an întreg, pentru a conștientiza existența acestei uh, noi realități sociale, mai multe regiuni din Europa deja au trebuit să adopte asemenea programe. De exemplu, am participat în urmă cu câtva timp la Hamburg la o, reuniune unde ei spuneau că uh, populația a scăzut cu aproape 30%, ceea ce a bineînțeles, un impact asupra um, sectorului locuințelor, și nu numai. Și de despre asta trebuie să ne ocupăm noi la Comisia Rege, să ne concentrăm asupra aspectelor regionale, dar și asupra inovării, deci uh, cât de mult pot să ne ajute calendarul, cât de mult poate să ne ajute uh, uh internetul pentru a avea e-sănătatea, e-administrația și așa mai departe. Acum, în ce privește calendarul, Cred că la, în cadrul lunii noastre de la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, vom putea discuta proiectul de aviz. Am putea vota aici pe 26-27 ianuarie și astfel nu vom întârzia pentru votul uh, care va avea loc la Comisia uh, Ocupare pe 1 februarie. Deci aștept contribuțiile dumneavoastră și am să țin cont de ele în documentul meu. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Nu știu dacă cineva mai dorește astăzi să ia cuvântul. Da, domnul Stoianov? Vă mulțumesc! Am să încerc să fiu subcint. Eu cred că această inițiativă trebuie salutată. Eu fac parte dintre deputații cei mai tineri din uh, Parlament, dar îmi pasă, mic de soart, îmi pasă mult de soarta văznicilor. Și în Bulgaria avem această problemă. Deja am spus acest lucru cu ocazia fostei legislaturi. Dragi colegi, pensia în Bulgaria, pensia medie, este de mai puțin de 100 de euro pe lună. Cum poate un pensionar să poată să trăiască dacă nu îi se dau decât atât de puțini bani în care trebuie să uh, se hrănească, să-și plătească medicamentele. Deci, pensionarii bulgari sunt victima ipocriziei și a uh, lipsei de voință pentru a rezolva această problemă. Acum, noul guvern bulgar dorește să introducă reforme și suntem numai la discuțiile preliminare și aș dori ca în aviz să se spună că nu poate să existe o viață activă pentru pensionari dacă nivelul lor de viață nu este unul adecvat. Numai dacă le dăm cu adevărat șanse să trăiască o viață mai bună, dacă uh, asigurările sociale, securitatea socială se ocupă cu adevărat mai mult de ei, numai atunci ei se vor putea bucura de o bătrânețe activă. În alte țări, precum Franța, Germania, poate că pensionarii nu se confruntă cu asemenea probleme, dar în Bulgaria, da, căci altfel va fi obscen să le spunem oamenilor, da, iată un alt uh, an european și este pentru viața activă și trebuie să sărbătoriți. Domnul Sean Kelly. Lambert, uh, for... Mulțumesc. Vreau să-l felicit pe Lambert pentru inițiativa sa. În primul rând, vreau să spun că e o ironie că se ocupă Comisia pentru Ocupare de acest dosar. Vorbim despre oameni care nu, care ies din uh, piața muncii. Uh, pentru că persoanele la care ne referim sunt persoane care ies la pensie. Și aceasta mă duce la primul, prima problemă care trebuie rezolvată la nivel european. Am văzut tensiunile din Franța, Grecia și din alte țări în ultimele săptămâni pentru că guvernele doresc să crească vârsta pensionării. Eh, eh, sigur că eh, această măsură este una foarte logică, pentru că Uh, costurile financiare sunt foarte mari și populația îmbătrânește, populația în vârstă crește ca raport față de cea activă. Cred că ar trebui să avem aceeași vârstă de pensionare în întreaga Uniune Europeană. Cred că acesta este un parametru care ar trebui să fie un obiectiv. Să nu lăsăm statele membre să decidă aceste uh, praguri, pentru că unele dintre ele au uh, vârste de ieșire a pensie ridicol de mici. Și cred că ar, ar fi bine să existe o, o directivă, o normă europeană în acest sens. În al doilea rând, există și, sigur, costurile uh, vieții la pensie, costurile pensiilor, practic, uh, sunt foarte mari, dar, în același timp, uh, persoanele în vârstă uh, trebuie să aibă o viață bună, trebuie să poată să uh, călătorească, ceea ce uh, stimulează turismul și uh, problema caracterului sezonier al uh, serviciilor și al uh, uh, oportunităților de turism din multe locuri sunt, e o problemă care trebuie analizată, trebuie să avem o discuție și apoi să reușim să elaborăm niște recomandări care să indice calea de urmat pentru statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Rica Manen! Mulțumesc, doamnă președinte! Vreau să-i mulțumesc și eu lui Lambert pentru această prezentare excelentă. Subiectul este unul de mare actualitate și e foarte bine că avem această dezbatere activă în Comisia pentru Dezvoltare Regională pe acest subiect aproape fiecare stat membru se confruntă cu un număr crescând de oameni care trebuie să primească pensii. Însă noi, în Comisia Regii, ar trebui să rămânem la sfera noastră de competență. Și ar trebui să vedem ce trebuie dezvătut la nivel european și ce se înscrie în sfera subsidiarității ce decizii trebuie să fie luate în regiuni. Pentru că regiunile, ă, de fapt, sunt heterogene. Ele se confruntă în mod heterogen cu această problemă. Și această problemă pe care o discutăm este una de natură socială, în primul rând, dar trebuie să luăm în considerare și a dimensiunea ei economică, care are un efect asupra competitivității și, deci, creează discrepanțe între regiunile europene. Și aici ar trebui să încercăm să găsim bune practici în regiuni, pentru că uh, Uh, unele țări, unele regiuni s-au confruntat deja cu problema îmbătrânirii, poate ar trebui să analizăm mai în detaliu situația acestor uh, regiuni și să vedem ce măsuri au reușit să găsească, ce soluții au reușit să găsească pentru a face față îmbătrânirii populației. Apoi, mă întreb dacă în cadrul dezvoltării regionale am putea să oferim susținere acelor regiuni care se confruntă uh, cu problema îmbătrânirii mai devreme decât altele. Mulțumesc, Lambert, dorești să răspunzi? Dacă vrei să mai spui ceva? Mulțumesc. Am să... Am luat notă de toate aceste sugestii. Vreau să fac deocamdată doar o remarcă. Um, pentru că noi trebuie să ne focalizăm asupra aspectelor regionale. În Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, uh, se elaborează un raport separat cu privire la pensii și tot ce ține de acest domeniu. Asta sigur nu înseamnă că nu putem face trimitere la pensii în acest document, dar nu cred că ar trebui să repetăm o discuție din moment ce există deja una. Plus că oricum e o chestiune care ține de competențele statelor membre. Dacă ne gândim la deceniile următoare și la soluțiile pe care încercăm să le găsim, eu încerc să am o abordare foarte pozitivă. Vreau să mă focalizez asupra acestui an de activități și acțiuni pentru îmbătrânirea activă. Nu intenționez, deci, să uh, calc pe uh, uh picioarele celorlalte comisii să trec peste responsabilitățile lor. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții însă. Mulțumim, Lambert. Um, cred că vom putea continua discuția atunci când, uh, la sfârșitul noi, lui noiembrie, vei prezenta proiectul de aviz. Cu aceasta, dragi colegi, am ajuns la sfârșitul reuniunii noastre de o zi și jumătate. La punctul diverse, eu nu am nimic de menționat. Dacă nimeni nu dorește să uh, intervine la acest punct, atunci vă anunț că și următoarea întâlnire este lungă. Uh, deci să nu uitați, ne întâlnim pe 30 noiembrie și există posibilitatea să avem o întâlnire informală cu comisarul Han, aproape imediat după adoptarea de către comisie a uh, celui de-a cincilea raport pentru coeziune și apoi vom avea o întâlnire a coordonatorilor, dar care va fi deschisă tuturor colegilor pentru că nu am reușit să programăm uh, într-o perioadă atât de scurtă o reuniune extraordinară a comisiei noastre. Deci vă rog să țineți cont că vom avea o astfel de întâlnire care va fi exclusiv în engleză, dar apoi vom putea să discutăm aceste lucruri și la reuniunea noastră ordinară din decembrie. Eh, dar nu putem să așteptăm până la jumătatea lui decembrie cu primul schimb de opinie. De aceea vom avea reuniunea intermediară. Astfel se încheie ședința noastră și vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la sfârșit. Vă urez o seară bună. La revedere!